Dear colleagues, may I ask you to take seat? Stimați colegi, vă rog să luați loc. In this joint uh, Econ Libe meeting, ședința comună Econ Libe va începe. On a very important vom vota două acte legislative deosebit de importante. Excuse me, you should take seat and I would ask you Vă rog să luați log, loc și înainte de a trece la vot, vă rog să mă ajutați să verific dacă avem sau nu quorum. Vom uh, verifica cartelele de vot și respectiv numărul uh, de colegi în sală. Colegii care nu își au cartelele la ei ne vor anunța, dar trebuie să organizăm un uh, vot test. Vă rog să inserați, să introduceți cartelele dumneavoastră de vot. Și să votați. Deci, votul s-a deschis pentru un test. Yes, we wait, but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 So we have the quorum. Deci, întrunim quorumul, votul se închide. Yeah. Thank you. So now Vă mulțumesc mult. Trecem acum la votul propriu-zis. Vom vota, cum vă spuneam, două acte legislative deosebit de importante. Aceste recomandări au fost uh, un mare succes până la urmă pentru Parlamentul European. Cooperarea conform regulii 55 a, dat, a, a, a fost una pozitivă. Vreau să-i mulțumesc domnului Carenț, doamnei Sargentini, tuturor raportorilor din umbră pentru uh, eforturile depuse în uh, contextul negocierii uh, directivei privind spălarea banilor spălarea de bani, am reușit să introducem în textul final o mulțime dintre dezideratele Parlamentului European, precum registrul, etc. Și, după cum știți, acum votăm ceea ce reprezintă prima lectură a Consiliului, dar știți prea bine că prima lectură a Consiliului este până la urmă textul uh, negociat în cursul dialogului. Deci, supunem la vot acest uh, document, vot prin apel nominal. Votăm textul în prima lectură a Consiliului privind directiva uh, referitoare la spălarea de bani. Votul este deschis. Vot prin apel nominal. Gomez uh, as well. They have both forgotten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 Consiliului privind regulamentul referitor la informațiile care însoțesc transferurile de fonduri, un alt dosar deosebit de important care merge mână-mână cu primul dosar votat. Votul s-a deschis. Vote is closed. Votul s-a închis adoptă. Domnul Simon, domnul Kirkhope și ceilalți membri ai echipei de negociere sunt felicitați așadar. Am încheiat procedura, uh, iată putem uh, închide și ședința. Very long negotiation concluded. Un proces uh, tare îndelungat de negociere s-a încheiat așadar, iată, doi ani de negociere s-au finalizat acum. Ne vom reîntâlni la ședința ECON la ora 14 și 15. Ne întâlnim cu domnul Masă, președintele Comisiei pentru tranzacționarea de contracte futures.